Am semnat deja această propunere, acest act legislativ. Procesele verbale ale ședințelor din 15 decembrie 2011, din ianuarie 2012 sunt deja disponibile. Există obiecții vis-a-vis -vis de aceste procese verbale? Nu se pare că nu, prin urmare le promulgăm. Trecem acum la planul de lucru. Planul final al uh, ordinii de zi, așa cum a fost el decis în conferința președinților la 13 în, uh, ianuarie, a fost uh, împărțit dumneavoastră, către dumneavoastră Uh, toți uh, membrii Parlamentului European. Sunteți de acord cu prelungirea ședinței uh, plenare astăzi până la ora 9? Da, se pare că da, prin urmare s-a promulgat. Să trecem acum